So. So, good morning. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to... Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați colegi, bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Cei doi europarlamentari prezenți sunt eroi, ar trebui să fie invitați la prânz gratuit astăzi. Haideți să și începem, pentru că deja avem câteva minute de întârziere. Dacă nu sunt comentarii din partea dumneavoastră, adoptăm ordinea de zi. La 2, comunicările președintelui, nu am niciun fel de comunicări de făcut. Trecem la punctul 3, 3. Dacă nu sunt comentarii până la sfârșitul reuniunii, atunci procesul verbal al reuniunilor din 8-9 octombrie, 6 decembrie, 28 ianuarie vor fi adoptate. Și trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Vom avea acum o a doua evaluare a recomandărilor pentru noul acord între Uniunea Europeană și Uzbekistan și acum vă vorbesc în calitate de raportor. Acordul prezent uh, există din 1999. Negocierile pentru noul acord au început în data de 23 noiembrie 2018. Comisia noastră a lucrat foarte repede astfel încât să facă recomandări negociatorilor. Prima prezentare a avut loc la 21 ianuarie și în total au fost depuse 142 de amendamente. Am avut o reuniune foarte bună a raportorilor din umbră la data de 6 februarie și am reușit să convenim asupra unui text în care am reușit reușit să ținem cont de majoritatea comentariilor din partea colegilor. Avem 19 amendamente de compromis care au de a face cu drepturile omului, prizonierii politici, libertatea de exprimare și munca forțată. Parlamentul European trebuie să-și dea consimțământul pentru acord și pentru recomandări și criteriile de evaluare, dacă sau nu cerințele sunt îndeplinite de guvernul uzbek. Cam atât din partea mea o introducere scurtă și acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră și începem cu domnul Benifei. Thank you, Chair. Grazie, Presidente. Vorrei... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc în mod deosebit pentru buna colaborare în ce privește acest dosar, ați inclus în compromisuri mare parte din amendamentele noastre. După progresele pe care le-am constatat în Uzbekistan în ultimii ani, grație noi direcții asumate de președinte, sunt uh, încrezător că acest acord, care întărește și mai mult relația cu Uniunea Europeană, asta și prin contribuția Parlamentului, deoarece uh, discutăm acest raport și îl vom vota după masă. Așadar, cred că uh, vom reuși să dăm uh, un impuls și mai mare guvernului uzbek să aibă relații cu noi și cu țările din regiune și să aibă um, o mai mare atenție pentru respectarea drepturilor omului și pentru libertăți, în special în ce privește combaterea muncii forțate respectarea minorităților, libertății de expresie și uh, protejarea deținuților politici. Eu, în calitate de membru al delegației Parlamentului European, am fost acolo în vizită și pot și eu să vă spun că am văzut cu ochii mei că s-au făcut uh, uh, pași importanți. În ce privește pe deținuții politici, am constatat cu ușurare că mulți dintre ei au fost liberați. Dar mai sunt încă multe de făcut în acest uh, sens și în numele grupului meu vreau să spun că este necesar să continuăm să ne implicăm și să cerem eliberarea și celorlalți deținuți politici. Mulțumesc! Thank you, Mr. Vă mulțumim, domnule Benifei. Trecem acum la Charles Stanag. Micro? Cu microfon, vă rugăm. Nu am primit ordinea de zi, dar dacă vorbim despre Uzbekistan, atunci sprijin ceea ce a spus în italiană colegul meu. Eu am uh, urmărit situația din Uzbekistan timp de mulți ani, am reușit să facem multe de la cele întâmplate sub guvernul Karimov, unde era un guvern acuzat de atrocități, cred că au fiert un prizonier de viu. Uh, în mod foarte clar s-au înregistrat multe progrese în domeniul drepturilor omului și în ceea ce privește munca executată de copii pe timpul recoltei și așa mai departe. Așa că eu consider că e bine că Uniunea Europeană a reușit să, va reuși să încheie acest acord și e important să avem relații mai puternice cu acest stat care este foarte populat și este o națiune importantă din centrul Asiei. Așa că salut acest raport și cele spuse de raportor. Grupul meu va sprijini raportul. Mulțumesc! Mulțumim, Charles. Urmează Alde, de la Alde nu avem pe nimeni prezent, Helmut Scholz atunci. Vă mulțumesc, domnule raportor cât despre acest proiect de raport care ne-a fost prezentat. Noi putem să fim de acord cu multe dintre cele ce apar aici. Evoluțiile din Uzbekistan sunt palpabile, Acest, aceste evoluții apar în document și apar foarte cal și provocările care au mai rămas astfel încât să putem să consolidăm relațiile bilaterale cu Uzbekistan și importante și evoluția economică în Uzbekistan. Am depus câteva amendamente care au de-a face în special ca dinainte cu faptul că e nemulțumitoare situația drepturilor omului în acest stat, dar mai discutăm în amendamentele noastre și despre situația politică din Uzbekistan. Pentru a consolida aceste relații, pentru ca acest parteneriat de cuprinzător de parteneriat și cooperare să continue, trebuie să influențăm acest proces de dezvoltare din Uzbekistan și condițiile sunt de asemenea foarte importante, apar aceste condiții în uh, proiectul de raport. Și noi avem o poziție pozitivă față de acesta. Mulțumim, Helmut Scholz. Mihail Galer. Da, vă mulțumesc. Eu am un punct care are de face cu amendamentul de compromis 13, cred. Acolo nu am înțeles ceva. Amendamentul meu a fost prelucrat pe substanță, însă acolo, dacă ne uităm la text, se spune contribuția și sprijinul partenerilor internaționali, astfel încât Uzbekistanul să poată să face față dezastrului de pe Marea Aral. Noi am fost acolo, am fost la fața locului și autoritățile de acolo țin de uh, Republica Autonomă Caracal, Pakistan și un lucru care apare și în amendamentul nostru. Pe mine mă interesa în special acolo că ei, cei care sunt responsabili, să primească sprijin. Bineînțeles, și Uzbekistanul, fac parte din Uzbekistan, însă prin acest amendament eu nu vorbeam de Uzbekistan în general, ci în special de această uh, Republica Autonomă Karakalpakistan, uh, Uzbekistan. De aceea aș dori să ștergeți acolo Uz- Uzbekistan și să puneți Karakalpak Uzbekistan, chiar dacă e greu de pronunțat. Cred că a fost o trecere cu vedere atunci când s-a reformulat acest comprom compromis. Caracal, Pakistan. Bine, Mihail, cunoști acest compromis 13? Acoperă amendamentul meu 88. E textul, dar în loc de Carcal Pakistan apare Uzbekistan nu acesta este scopul amendamentului meu. Eu, trebu- eu doream să mă axez pe cei de acolo, din zona Mării Aral și cei care au competențele de a se ocupa de acest dezastru. Acum mulți, mulți ani am uh, avut o expoziție cu ceea, pe acest subiect, cu deșertificarea Mării Aral și atunci exista o ex comună cu Kazahstanul. Credeți că această problemă trebuie rezolvată doar de Uzbekistan sau o nevoie de coordonare cu vecinii, pentru că există o graniță cu Kazahstanul pe o parte? Da, bineînțeles, dar eu nu am făcut trimitere la așa ceva, pentru că raportul acesta are de-a face cu Uzbekistanul, așa că măcar de pe partea uzbecă, aici ei trebuie să fie principalii noștri interlocutori, ei sunt cei care au de făcut față consecințelor. De acord că subiectul ca atare trebuie să fie abordat la nivel regional. dacă trebuie să ștergem Uzbekistan și trebuie să punem Caracal Pakistan, putem să o facem acum sau e nevoie de un amendament oficial? Cred că a fost pur și simplu o greșeală de redactare atunci când s-a inclus amendamentul meu în compromis, deci ar trebui să existe o cale mai ușoară. Eu sunt de acord, domnule Benifei, domnule Scholz. Eu aș sugera să adăugăm în special și apoi numele Republicii Autonome. Da, și asta ar putea să fie o soluție. Uzbekistan, mai ales Republica Autonomă. Da, bine. Vă mulțumesc. Mai dorește altcineva să intervină? Văd că nu e cazul. Atunci îi dau cuvântul domnului Iarucevici. Se află în sală? Nu. Domnul Schmidl? Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu mă ocup de Uzbekistan în SAE. Vă mulțumesc că ne-ați invitat astăzi aici și că ne consultați cu privire la acest proiect de raport, care vine la momentul potrivit. Am avut o rundă de negocieri acum 10 zile la Tashkent. Lucrurile au, de- au decurs foarte bine și partea uzbecă a fost bine pregătită așa că am putut să parcurgem o bună bucată de text deja și, domnule președinte, vă dăm aceste informații și dumneavoastră și Comisiei AFET cu în ceea ce privește obiectivele în aceste negocieri care se află deja în desfășurare. Așadar, vom ține Parlamentul informat cu privire la negocieri și așteptăm cu nerăbdare o versiune finală a acestui raport ca dumneavoastră și noi sprijinim reformele din Uzbekistan și acest nou acord de parteneriat și cooperare e un instrument important în acest sens și e nevoie de o implicare constructivă a Parlamentului European în Uzbekistan. E foarte importantă și apreciată. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! nu mai dorește nimeni să intervină, atunci permiteți-mi să vă spun că votul, așa cum știți bine, va avea loc în această după-amiază. Vom începe să votăm la orele 15. Votul în sesiunea plenară este planificat pentru a doua sesiune din martie. Trecem la punctul numărul 5, acest uh, punct discutăm despre recomandarea cu privire la acordul cadru instituțional dintre UE și Confederația Elvețiană. Negocierile au ținut patru ani, au fost încheiate la data de 23 noiembrie, cu un text comun între negociatori. Consiliul Federal Elvețian încă nu a luat o poziție oficială pe acord și va lan- a lansat o consultație publică în decembrie, consultație publică care se află încă în desfășurare. Elveția este, bineînțeles, unul dintre cei mai apropiați parteneri externi pe care îi avem. Uh, 1,4 milioane de cetățeni UE locuiesc în Elveția astăzi și avem 450.000 de elvețieni în UE. Elveția nu face parte din uh, zona economică europeană. Relațiile bilaterale se bazează pe 20 de acorduri principale și încă 100 altfel de acorduri și există și mai multe acorduri bilaterale. Acestea ne permit să consolidăm participarea elvețiană pe piața internă. Comisia INTA a adoptat un raport în calitatea sa de comisie asociată. IMCO, Comisia IMCO, de asemenea, a adoptat un aviz pe acest subiect. Așa stau lucrurile acum și acum îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Frunzulică. Uh, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Uniunea Europeană și Elveția, așa cum ați spus deja, sunt, aliniați, uh, sunt aliați și parteneri economici cheie. Ne dorim ca aceste relații să comune și să continue și pe bunuri și servicii și investiții directe. Cooperarea noastră merge mai departe de aceste beneficii comerciale. Elveția are legături strânse politice și culturale cu Uniunea Europeană și statele sale membre. Nu trebuie să uităm faptul că Elveția a fost țară candidat la Uniunea Europeană și a oprit apoi procesul în 2016. Cu toate acestea, relația noastră benefică trebuie să se bazeze pe o responsabilitate partajată, astfel încât să avem un succes pe termen lung și durabilitate. De aceea îmi doream ca acest raport să fie unul echilibrat și am încercat să țin cont de toate părerile legate de acest acord cadru instituțional și am vrut să fac niște recomandări bune pentru Consiliu, pentru Comisie și pentru un altul reprezentant. Elveția este un partener important, un partener apropiat cu care ne dorem un un um, parteneriat și mai cuprinzător pe viitor. În cadrul acest acord cadru instituțional a început în 2014, a fost încheiat în noiembrie 2018. Din păcate, la data de 7 decembrie 2018, Consiliul Federal Elvețian a, nu, nici nu a acceptat, nici nu a refuzat acordul negociat, ci a deschis o consultare publică pentru următoarele șase luni. Relațiile bilaterale între Elveția și Uniunea Europeană, bineînțeles că sunt foarte importante și există mai mult de 120 de acorduri acorduri bilaterale astăzi, acestea contribuie la prosperitatea tuturor cetățenilor de pe continentul european. De aceea e în interesul populației din Uniunea Europeană și populației din Elveția ca aceste acorduri bilaterale să fie sigure pe viitor, să fie asigurate prin intermediul unui acord cadru instituțional. Stimați colegi, există acorduri care încep din 1974. Acestea sunt deja vetuste și ar trebui să fie actualizate. Până acum, acest acord negociat a arătat care sunt diferențele de opinie în Elveția, mai ales în ceea ce privește cetățenia europeană și în ceea ce privește pro, uh, măsurile de protecție a veniturilor, în ceea ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor. Aceleași diferențe de opinie s-au exprimat și în felul următor, în felul în care apar acestea în raport. Au existat mai multe solicitări externe din partea diferitelor organizații și din diferitelor organe, astfel încât să avem o poziție mai neutră în ceea ce privește măsurile introduse de Elveția, măsuri de protecție care să îi uh, protejeze pe angajații elvețieni și angajații mm, detașați și să ștergem uh, referirea la discriminare și neproporționalitate care, neproporționalitate care apăreau inițial. Le mulțumesc colegilor pentru contribuția la raport. Avem 76 de amendamente, câteva dintre ele sunt ale mele. Aș dori să le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru cooperare. Am organizat două reuniuni ale raportorilor din umbră. Am încercat să avem un raport echilibrat, dar totuși există anumite dezacorduri în ceea ce privește compromisul punctul 4, unde facem trimitere la protec- măsurile de protecție pe care le-am menționat înainte. Uniunea Europeană consideră că sunt niște măsuri părtinitoare și nu se aliniază principiilor de proporționalitate și nediscriminare europene. Stimați colegi, este clar că aceste măsuri sunt uh, bune pentru o singură parte, au fost uh, implementate doar de Elveția, sunt disproporționale. Acestea nu se aliniază regulilor pieții, pieței interne nu sunt compatibile cu libera circulație a persoanelor și acordurile în acest sens. Așa că rezultă de aici o bariere în ceea ce privește muncitorii detașați europeni și de aceea putem spune că aceste măsuri nu sunt proporționate. Dacă Elveția dorește să participe pe piața internă a Uniunii Europene, nu ar trebui să aibă asemenea măsuri. Regulile ar trebui să fie aceleași pentru toată lumea pe piața internă. O altă alternativă ar fi să părăsească piața internă. Obiectivul acestor măsuri de protecție sunt, sunt să combată dumpingul social, însă se poate ajunge la același obiectiv cu măsuri care să se alinieze cu acordurile privind libera circulație a persoanelor. Uniunea Europeană a dat dovadă de spirit de conciliere pe parcursul negocierilor pe acest acord. Textul acordului se axează pe măsuri similare similare acestor măsuri de protecție, așa că textul actual nu are de-a face cu viitoarea relație. Elveția nu este încă nici pentru acest acord, nici împotriva lui, de asta ține consultări, dar deocamdată măsurile curente rămân în vigoare. Dați-mi voie, dragi colegi, că acum, în final, să vă aduc în atenție Consiliu, concluziile Consiliului de ieri um, referitoare la Elveția. Citez. Consiliul regretă că Consiliul Federal din Elveția nu susține rezultatul din decembrie 2018, adică acordul negociat, și cere Consiliului Federal să înceapă să lucreze la un text al acordului cadru instituțional și să îl înainteze adunării uh, instituționale de îndată ce se vor încheia consultările. În plus, Consiliul reiterează îngrijorările cu privire la implementarea neuniformă a anumitor acorduri și cu privire la faptul că în Elveția există măsuri și practici incompatibile cu acordurile încheiate. În special FMPA și astfel Consiliul îndeamnă Elveția să preia achiul european relevant, mai ales în domeniul lucrătorilor detașați și să adopte măsurile de însoțire adecvate pentru operatorii economici de pe teritoriul său, respectând principiul proporționalității și non-discriminării. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Frânsulică! Dau cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu doamna Zofco. Mulțumesc! Dragi colegi, a fost o plăcere să fiu raportor din umbră uh, și vreau să-i mulțumesc uh, domnului Frunzulică pentru abordarea pe care a avut-o și cum a tratat uh, amendamentele de compromis și a derulat negocierile. Vreau să le mulțumesc și celorlalți care au participat pentru excelenta cooperare. Acest acord, cadru instituțional negociat din 2014 până la sfârșitul anului trecut, este binevenit. Din păcate, Elveția încă nu a ratificat textul și asta presupune organizarea unui referendum. Prin raportul nostru încurajăm Consiliul Federal Elvețian să înceapă negocierea textului. Un lucru pe care vreau să-l subliniez la care țin foarte mult este că se cere Elveției să scurteze perioada de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la lucrătorii din Croația. Pentru că recent Elveția a hotărât să prelungească perioada inițială de 2 ani, deși numărul de croați care au intrat în Elveția este stabil de mult timp. De asemenea, Uh, și uh, Consiliul a arătat că regretă decizia elvețienilor. În ce privește măsurile de însoțire, acestea au fost introduse în 2004 pentru a preveni, pentru a împiedica concurența neloială și antidumpingul. Companiile europene care vor să furnizeze servicii către Elveția trebuie să declare acest lucru cu 8 uh, zile înainte și să plătească un comision suplimentar, trebuie să suporte controle frecvente, uh, deși um, în rândul companiilor elvețiene nu se aplică aceste controle. Este clar disproporționat și asta îi afectează și pe cetățenii care locuiesc la zona de graniță. Ei uh, sunt menționați în acordul instituțional și Parlamentul European regretă faptul că există această atitudine. Raportul nostru arată că vrem să continuăm relația de lungă durată pe care o avem cu Elveția, vrem să construim pe ea și sprijinim acordul cadru instituțional, deoarece va fi avantajos pentru ambele părți și pentru cetățeni. Mulțumesc! Domnul Teanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-l felicit pe domnul Frunzulică pentru acest raport excelent. Am notat că folosește exprimarea Elveția este un aliat apropiat al Uniunii Europene. Nu știu însă dacă Elveția este de acord cu această formulare, deoarece este nu, nu doar o țară neutră, ci și destul de rezervată în ce privește cooperarea. Eh, militară și de securitate cu noi. Dar eh, este una dintre puținele țări care a reușit să încheie un acord înainte eh, cu un Regatul Unit înainte de Brexit. Insulele Feroe sunt o altă țară. Mă rog, după ce britanicii și-au dat seama că acolo apare și libertatea de circulație, nu au mai fost așa încântați. Dacă elvețienii fac referendum și Uh, resping acest uh, acord ca punte spre piața unică, uh, deși ei fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, nu avem o instanță căreia să ne adresăm. Cine ar putea să tranșeze o astfel de dispută? Ar fi cu adevărat problematic. Deci e un model pe care ar trebui să îl evităm, să nu-l aplicăm și la o a o altă țară, mă gândesc la Regatul Unit după Brexit. În orice caz, grupul meu susține acest raport și îi doresc raportorului mult succes. O să se bucure de sprijin din partea tuturor grupurilor din comisia noastră. Mulțumim! Nu mai dorește niciun alt raportor din umbră să ia cuvântul. Dau cuvântul celorlalți vorbitori. Domnul Dorman este? Ion Dorman. Mulțumesc! Da, sunt președintele delegației uh, relevante și vreau să vorbesc și eu despre Elveția. Vreau să-l felicit pe raportor pentru activitatea depusă, pentru proiectul pe care ni l-a prezentat și amendamentele de compromis. Înțeleg că în Comisia AFET uh, se bucură de un consens larg. După părerea mea, atât uh, elvețienii cât și uh, europenii au făcut treabă bună la negocieri, pentru că textul acordului cadru instituțional este unul solid. Mă bucur în special articolul 16 din acest acord, care uh, prevede instituirea unui uh, comitet parlamentar mixt. Uh, Um, și sper să funcționeze în uh, marginea delegației pe care eu o reprezint. Urmează însă alegeri atât în Uniunea Europeană cât și în Elveția, de aceea situația e destul de complicată. Acordul cadru instituțional va fi o fundație pentru relațiile economice pe care sper să le dezvoltăm în beneficiul ambelor părți reprezintă și un element important în procesul decizional al Uniunii Europene cu privire la accesul la piață. El reflectă o serie de opinii. Am fost recent în Elveția și am fost invitat acolo um, împreună cu uh, delegația mea și pot să vă spun că am avut discuții fructuoase, am avut o întâlnire foarte bună cu Parlamentul elvețian. Însă, măsurile de însoțire măsurile de însoțire sunt foarte bune. Să vedem ce gândesc și statele membre. Mulțumesc, Ion Dorman. Dacă sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Dubravka Șuița. Mulțumesc uh, întâi uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru acest uh, text cuprinzător. Vreau să mă refer la amendamentul 45 și mulțumesc raportorului pentru că a înțeles despre ce e vorba. Am depus acest amendament împreună cu un coleg din Croația. Noi ne exprimăm regretul privind faptul că în decembrie 2018 Elveția a hotărât să prelungească perioada de tranziție pentru cetățenii croați încă 2 ani. Sfătuim și cerem uh, Elveției să scurteze această perioadă de tranziție, deoarece există principiul liberei circulații între Uniunea Europeană și Elveția. Mă bucur că acest amendament a fost inclus în compromis ce vreau să subliniez este că această teză este și în concluziile Consiliului, care se referă la relațiile dintre UE și Elveția. Uh, concluziile au fost adoptate ieri la reuniunea Consiliului, deci e un lucru foarte bun. Am vrut pur și simplu să îl subliniez pentru că este un lucru important pentru Croația. Mulțumesc! Domnul Pițula. Mulțumesc foarte mult. Vreau să îi mulțumesc și eu uh, raportorului pentru compromis. Da, Încă o dată dorim să subliniem faptul că decizia Elveției ne îngrijorează pentru că nu garantează acces pentru toți lucrătorii noștri în conformitate cu protocolul 3 referitor la libera circulație a persoanelor între cele două teritorii. Măsurile tranzitorii se prelungesc cu încă 2 ani și mai multă lume a exprimat aici uh, regretul pentru această stare de lucruri. De ce? Avem uh, numeroase date care arată că lucrătorii croați s-au integrat bine pe piața elvețiană, pe piața muncii, au uh, permise de ședere care sunt prelungite și asta arată faptul că ei s-au integrat cu succes acolo. În plus, numărul de lucrători uh, croați este chiar mic dacă ne uităm la întregul număr de lucrători de pe piața muncii de acolo. Unii colegi chiar au primit mesaje absolut controversate, pentru că se pare că toate aceste chestiuni a devenit foarte politizată. Dar nu este doar o problemă a numărului de cetățeni sau de lucrători, ci o, un principiu al parității. Este problema reciprocității, pentru că avem relații cu o țară cu care am încheiat acorduri și vrem să se uh, asigură un tratament reciproc. De aceea vreau să se țină cont de această situație și vă mulțumesc anticipat pentru asta. Hola Liepa, Mr. Pițula. Mulțumim, domnule Pițula. Doamna Pițula. Domnul, doamna Zovco, vrea să adauge ceva. Da, vreau să îi uh, mulțumesc și eu uh, colegului. Vreau să mă asigur că acest amendament referitor la lucrătorii croați o să fie inclus în amendamentul de compromis pentru că va fi susținut de toate grupurile. Mulțumim, doamna Sofco. Domnul Scholz. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg această poziție pe care au raportorul, raportorii din umbră, avem o direcție, e un proces foarte complex, această relație care trebuie să fie dezvoltată în continuare între UE și Confederația Elvețiană și cred că trebuie să progresem, însă în același timp avem această dimensiune a acestui acord cadru internațional ca, în care intervine și Brexitul și viitoarea relație și ajung aici la tema veniturilor, libertatea serviciilor, libertatea de circulație în uh, respectivele teritorii. Consider că aici ar trebui să ne gândim și la cele spuse de angajații din Elveția și angajatorii din Elveția și sindicatele elvețiene. Au existat până acum, până la acest acord, aceste reguli foarte scrise în ceea ce privește garantarea salariului minim, controlul care, care este făcut asupra companiilor străine care există în Elveția. Cred că trebuie să ținem cont de aceste condiții existente. Sunt anumite lucruri care nu sunt acceptabile pentru noi în acest acord, pentru că nu merg în direcția cea bună. De exemplu, când în acordurile de liber schimb avem acest capitol de durabilitate solicitat de Uniunea Europeană și aici trebuie să ne ocupăm și de situația existentă, situația politică. Și trebuie, ar trebui să existe și instrumente aici, instrumente care să poată să fie puse în aplicare. Mi-aș dori așa ceva și în acordul despre care vorbim aici, mai ales în a treia parte, unde apar comisiile orizontale și colaborarea parlamentară. Aici nu este nimic foarte clar ceea ce apare în alte acorduri de acest gen, în ceea ce privește un grup de lucru intern. E nevoie de o implicare a angajaților, angajatorilor la nivel național, internațional. Și aici cred că ar trebui să spunem că e nevoie de mai multe. Mulțumesc! Danke, Helmut Scholz. Mulțumim, domnule Scholz. Și alte intervenții? Mai sunt? Nu? Atunci o să-i dau cuvântul reprezentantului Serviciului de Acțiune Externe, domnul Martin Schilf. Domnul Martin, da? Noastră sunteți? Da. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru textul pregătit Acordul cadru instituțional va fi reciproc avantajos pentru că va crește certitudinea juridică și va duce la condiții uniforme pentru cetățeni și pentru agenții economici pe uh, piața internă. O să avem uh, soluționare a litigiilor. Um, acestea vor fi tranșate de către CEJ uh, când vine vorba despre dreptul unional și deci relația dintre noi va fi mult mai clară. O vreau să mă refer la problema măsurilor de însoțire. Uniunea Europeană și Elveția au, de fapt, același obiectiv de a proteja standardele înalte la care am ajuns și în dreptul unional există prevederi legate de libera circulație a persoanelor, um, combaterea dumpingului și practicilor uh, inechitabile. Măsurile însă pe care le-a adoptat Elveția nu sunt proporționale și sunt discriminatorii. Limitează um, furnizarea liberă de servicii și libera circulație a persoanelor în detrimentul clienților, consumatorilor din Elveția, care sunt nevoiți să plătească prețuri mai mari. Dar am uh, reușit să ajungem la un compromis bun la negocieri în uh, această privință. Am încercat să obținem concesii de la Elveția uh, pentru a garanta directiva adoptată în 97, directiva 467. Avem o limită de 90 de zile pentru furnizarea de servicii. Am uh, propus și ajutat în negociatorii să uh, ceară ca um, termenul până la care trebuie să depună notificarea să nu fie mai mare de 8 zile și asta pe baza unei analize de risc. Am uh, cerut să existe o garanție proporțională pentru furnizarea de servicii. Dacă operatorii economici nu își îndeplinesc obligațiile financiare și, uh, de asemenea, pentru a combate fenomenul persoanelor uh, angajate fictiv. În ce privește directiva privind cetățenia, aceasta e una importantă trebuie să o includem în uh, achiul pe care va trebui să-l preia Elveția cu privire la libera circulație a persoanelor. Vom uh, putea însă accepta adaptări, pentru că am acceptat asta de la țările membre în AELS. Acestea nu sunt obligate să adopte noțiunea de cetățenie europeană pe care o avem noi în Uniune. Mulțumim, domnule Marta. În încheiere, domnule Frânzulică, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și tuturor colegilor. M-am străduit să fac tot ce pot pentru a include în compromisuri toate amendamentele și sper că sunteți de acord că raportul care a ieșit e unul echilibrat și că el protejează interesele cetățenilor europeni, statelor europene și Uniunii. După cum ați uh, menționat, suntem uh, într-o situație oarecum critică, pentru că s-a folosit deja cuvântul discriminatoriu, noi am încercat să le evităm și să lăsăm loc unor posibile evoluții pozitive pe viitor. Dar uh, e o dezamăgire că în decembrie Consiliul Federal Elvețian nu a adoptat acest acord așa cum promisese. Citind presa elvețiană, însă, se pare că acest acord nu va beneficia de susținere din partea lor. O să vedem. Măcar noi ne-am făcut treaba și am apărat interesele Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you, Doru. So, the vote and effort will be... Mulțumesc! Votul la AFET va avea loc în această după masă. Prin urmare, trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Fiindcă, spre deosebire de alte întâlniri, am respectat destul de bine timpul, mi se spune acum că vorbitorul pentru punctul numărul 6 încă nu a sosit. Dar am putea trece deja la punctul numărul 7, am înțeles că domnul Haureghi este pe drum. Unde este acum? Știe cineva? Can somebody call him? Îl poate suna cineva? E afară. So, colleagues, we now come to item number seven as an... Stimați colegi, trecem la punctul numărul 7. Colegul nostru, Ramon Jauregui, ne va spune câteva lucruri despre misiunea, delegația pe care a condus-o în Nicaragua. Mai mulți membri din comisia noastră au participat la această delegație. Vizita avea scopul de a evalua situația de pe teren și de a sprijini dialogul național în contextul în crizei de încălcare a drepturilor omului. Fără să ne mai întindem cu vorba, aș dori să dau cuvântul domnului Haureghi. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit mult mai devreme decât uh, a fost să programat acest uh, punct. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, într-adevăr. Aș dori să vă informez că misiunea către Nicaragua a avut loc între 23 și 26 ianuarie anul curent. Misiunea a fost extrem de importantă din punct de vedere politic și pentru mine a fost uh, și foarte emoționantă, deoarece am avut oportunitatea să vedem exact ce se întâmplă acolo și să uh, avem uh, interacțiuni cu toate persoanele de interes, inclusiv cu um, președintele guvernului și cu soția sa vicepreședintă. Am discutat și cu liderii mișcărilor sociale, cu studenții, cu uh, agricultorii, cu mamele tinerilor care au murit în proteste. Am discutat și cu prizonierii politici, am vizitat uh, închisorile. A fost o vizită, pe scurt, extraordinară, foarte emoționantă. Au fost foarte multe informații și a fost și foarte multe emoții, pentru că situația de acolo este gravă. Ce se întâmplă acolo este foarte grav, repet, pentru că au avut loc aminte manifestații în aprilie anul trecut. În urma acestor manifestații, țara a suferit foarte mult. Sistemul democratic din Nicaragua a avut foarte mult de suferit și la fel și drepturile omului. Sunt limitate în mod evident libertatea de expresie, de manifestare, de asociere se judecă anumiți uh, prizonieri politici fără garanții procedurale, se, uh, dețin, se rețin în mod masiv persoane și tratamentul uh, lor în închisori este inuman, este crud. Polițiștii îi urmăresc pe liderii mișcărilor sociale, îi urmăresc inclusiv pe membrii familiilor lor, se limitează mijloacele de comunicare, se persecută jurnaliștii, sute de persoane s-au uh, dus deja în exil în Costa Rica și în alte zone din regiune. Organizațiile guvernamentale au deja uh, foarte multă presiune politică asupra lor și, din țară, au fost expulzate organismele internaționale cele mai importante care apără drepturile omului. E vorba inclusiv de reprezentanța ONU. Apoi, partidele politice sunt foarte, au foarte mult de suferit, pentru că acordurile politice anterioare cu regimul Ortega le-au scăzut din credibilitate, în așa fel încât acum când cer libertate și democrație nu mai au credibilitate. În al patrulea rând, protestele de pe plan intern sunt reprimate. a avut loc proteste masive, au murit foarte mulți oameni în primele luni, uh, atunci în 2018, opoziția s-a dus în exil în Costa Rica și cei care rămân în Nicaragua au o existență oarecum clandestină. Numai astfel reușesc să supraviețuiască, pentru că sunt, se încalcă foarte multe drepturi. Biserica Catolică este un actor important în acest context pe viitor. Conferința episcopilor din zonă. Probabil că este structura instituțională necesară pentru orice dialog acolo. Nunțul Apostolic al Vaticanului, alături de conferința episcopilor din Nicaragua, au un rol foarte important în medierea acestui dialog. Guvernul încearcă să, să prezinte o imagine complet uh, străină de realitate. Ei încearcă, încearcă să spună că Statele Unite au orchestrat această quasi-lovitură de stat. Poziția luată de guvern este foarte asemănătoare cu cea a Venezuelei, în care dau vina pe Yankee pentru tot ceea ce se întâmplă. Dar această poziție este complet greșită și am spus domnule președinte Ortega, domnule președinte, îmi pare rău, versiunea pe faptele pe care o prezentați dumneavoastră nu are nimic de a face cu adevărul. Rapoartele redactate de organizațiile care apără drepturile omului ilustrează în mod foarte clar că versiunea prezentată de guvern este complet falsă. Conflictele din Nicaragua sunt foarte diverse. Au protestat studenți, fermieri, organizații sociale, tineri, apărători ai drepturilor omului. Și aceste proteste au um, izbucnit într-o țară cu o cultură politică destul de înaltă, care își dorește libertate, care nu mai suportă monopolul acestei puteri care a devenit totalitare. Acesta este adevărul. Doamnelor și domnilor, ca să fiu mai succint, aș dori să trec la concluzii. Există două Nicaragua care trăiesc una lângă cealaltă. Sandinismul continuă. Însă San... mișcarea aceasta revoluționară sandinistă a fost abandonată de Ortega. Ortega este înconjurat de un grup care îm... își împarte puterea între asociați și rude. Prin această împărțire a puterii, practic, monopolizează aproximativ 20-25% din uh, opinia publică din Nicaragua. Dar cealaltă Nicaragua, de la rectori universităților până la studenții universități, de la țărani până la mișcările sociopolitice. Deci această Nicaragua cere democrație și libertate. Aceste două Nicaragua trebuie să se înțeleagă. De aceea concluziile mele, domnule președinte, sunt următoarele. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să arate foarte clar care este poziția sa vis-a-vis -vis de deriva totalitară de care dă dovadă regimul lui Ortega. Acest lucru este clar. Am făcut deja ceva în acest sens prin rezoluția din 31 mai anul trecut. Dar trebuie să repetăm această poziție, să o consolidăm. Trebuie să fie foarte clară poziția politică politica Uniunii Europene. În al doilea rând, condamnările acestea trebuie să fie însoțite de o propunere de sancțiuni asupra acestui regim, dacă acest regim nu se schimbă. Până în prezent, Uniunea Europeană nu a făcut altceva decât să avertizeze regimul cum că vor folosi toate instrumentele, toate mijloacele necesare pentru a face presiuni în favoarea democrației în Nicaragua. Dar nu a făcut nimic concret. În noiembrie, Consiliul de Ministri de Afaceri Externe, alături de doamna Mogherini, a avertizat faptul că va folosi toate măsurile necesare și astăzi Parlamentul European trebuie odată să își concretizeze o poziție în urma acestei uh, vizite. Trebuie să dăm dovadă de hotărâre, să fim răspicați. Să spunem că trebuie să luăm anumite măsuri politice împotriva regimului dacă acesta nu se schimbă. În al treilea rând, Trebuie să ajutăm Nicaragua în așa fel încât să găsească o soluție, o soluție, un acord pacific și democratic. Bineînțeles, vă puteți închipui că părinții um, copilor, uh, tinerilor care au murit, uh, rectorii universităților, uh, ne-am întâlnit deci și cu reprezentanții studenților, toți aceștia cer dreptate și justiție. Prima condiție. Dreptate și justiție. Dar procesul democratic mie mi se pare mai important. În acest sens, delegația Parlamentului European, care a dialogat cu toate grupurile politice din îmi cer scuze, care a fost compusă din toate grupurile politice din Parlamentul European, de la stânga la dreapta și chirului politic, cu toții am ajuns la concluzia, deci, că trebuie să-i cerem guvernului nicaraguan trei lucruri în mod urgent. În primul rând, să elibereze pe prizonierii politici sau reținerea provizională să fie transformată în libertate provizională. În uh, terminologia din Nicaragua se vorbește despre uh, reținerea acasă. Dar toate aceste procese care sunt pendinte nu au niciun fel de fundament juridic toate aceste persoane sunt uh, tratate foarte inuman în închisoare. În al doilea rând, trebuie să fie eliminate toate limitările asupra libertății de mișcare a liderilor opoziției politice. Și de asemenea trebuie să fie permisă reîntoarcerea organizațiilor internaționale. Trebuie să se genereze un dialog la care să participe toate aceste instituții, precum și uh, Uniunea Europeană. În săptămâna de după misiune am fost și în Mexic, am discutat cu liderii uh, din uh, această țară. Mexicul este o țară importantă în această regiune și poate să joace un rol de mediator, cam cum încearcă să facă și în cazul Venezuelei. Ei pot juca un rol de mediator în uh, misiunea de a căuta un acord între diversele părți din Nicaragua. Uniunea Europeană, bineînțeles, are oarecare experiență în uh, pregătirea unui, unei foi de parcurs către niște alegeri libere și democratice și credibile. Aceasta este soluția cea mai bună, să avem, un, să avem alegeri libere și credibile, să se schimbe uh, legea electorală, să se dea garanții privind instituțiile care, care vechează procesul și mai departe. Nu în ultimul rând, domnule președinte, toate grupurile politice care au participat la delegație lucrează la un proiect de rezoluție pe care îl vom prezenta în prima sesiune plenară din martie de la Strasburg. În acest proiect de rezoluție vom uh, repeta ideile pe care tocmai le-am menționat. Trebuie să cerem regimului schimbări urgente în baza acestor trei condiții elementare. Eliberarea prizonierilor, libertatea democratică de mișcare și reîntoarcerea organizațiilor internaționale în țară. în ultimul rând, trebuie să favorizăm dialogul. Dacă acest dialog se petrece, atunci Europa trebuie să uh, ajute la dialog. Și dacă nu se întâmplă nimic dintre aceste lucruri, atunci Europa trebuie să impună sancțiuni. Aceasta este viziunea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimate coleg Haureghi. Cred că putem fi cu toții de acord cu concluziile pe care le-ați prezentat. Cred că delegația dumneavoastră a avut un rol foarte important. Dorește cineva să ia cuvântul cu privire la cele spuse de colegul nostru? Se pare că nu. Atunci vă mulțumesc foarte mult pentru această informare cu privire la delegația ad hoc în Nicaragua care a avut loc în ianuarie. Stimați colegi, mai avem încă punctul 6 pe ordinea de zi. A sosit între timp și colegul nostru. Avem o informare aici cu privire la misiunea în Guatemala a fost emisiunea a delegației Parlamentului European pentru relațiile cu țările din America Centrală, a avut loc între 29 și 1 noiembrie 2018. Domnul președinte Tajani, la momentul respectiv, a sugerat că Parlamentul European ar trebui să trimită o delegație în Guatemala în așa fel încât să evalueze situația drepturilor omului, mai ales în ceea ce privește comunitățile indigene. Din cauza faptului că președinta delegației pentru America Centrală, doamna Sacorafa, este absentă, domnul Xavier Benito Ziluaga, care a participat și el la misiune, ne va da câteva informații. Aveți cuvântul. Mulțumesc, stimați colegi din Comisia de Afaceri Externe și din Delegația pentru Relații cu America Centrală. Este o plăcere să vă prezint concluziile delegației Parlamentului European în Guatemala între 28 octombrie 1 noiembrie 2018. Obiectivele noastre erau următoarele. În primul rând, să evaluăm situația CIFIC. Președintele Guatemala anunțase la momentul respectiv că nu va reînnoi mandatul Comisiei Națiunii Unite împotriva impunității. În al doilea rând, am dorit să analizăm situația socială din Guatemala, mai ales în ceea ce privește drepturile omului și atacarea apărătorilor drepturilor omului după cum este cazul Lolitei Chavez, laureata premiului Saharov. Și în al treilea rând doresc să analizăm aspectele politico-economice din această țară din centrul Americii, în contextul acordului de asociere între Uniunea Europeană și America Centrală. În primul și în primul rând, care ar fi concluziile generale? Principala concluzie pe care trebuie să o avem în vedere este faptul că ne confruntăm cu un guvern extrem de închis – Diplomația și schimbul de opinie este foarte, sunt foarte dificile cu acest guvern. Am avut întâlniri cu reprezentanții guvernului, în principal miniștri. Ei mereu se refereau la suveranitate națională. A spus de asemenea că munca Uniunii Europene pe temele de cooperare pentru drepturile omului este o, reprezintă o ingerință în afacerile interne ale statului guatemaltec. Prin urmare, relațiile diplomatice sunt foarte complicate cu reprezentanții guvernului din Guatemala. Contextul politic și social este de asemenea complicat. Politic, din punct de vedere politic este complicat din cauza faptului că guvernul nu mai apără Comisia ONU. A apărat în timpul campaniei electorale, dar acum, la expulzat pe înaltul comisar ONU Ivan Velasquez. În momentul în care acesta îi uh, cerceta pe uh, înalții funcționari militari din, din Guatemala, potrivit impunității. Și au de există de asemenea o rată a criminalității foarte mare, 22 de om omucideri pentru fiecare 1000 de uh, locuitori. Creșterea este bună, 3%, însă inegalitățile continuă să existe. Nu poate exista așadar o garanție publică împotriva efectelor inegalității. Inegalitatea afectează mai ales popoarele indigene din Guatemala. În ceea ce privește Comisia ONU, CIFIC, aceasta a fost creată în 2007. CIFIC a avut un rol important în lupta împotriva corupției din țară. A colaborat îndeaproape cu procuratura din Guatemala. Mai mult de 300 de cazuri au fost duse în justiție. Aceste cazuri vizează personalități politice, de exemplu fostul președinte al Guatemala, Otto Perez Molina, sau chiar actualul președinte, Jimmy Morales. CIFIC își continuă eforturile datorită finanțării internaționale. Finanțarea aceasta vine din partea a doi actori internaționali. SUA, pe de-o parte, întotdeauna a sprijinit CIFIC, cu toate că la ora actuală, sub președinția Trump, acest sprijin a slăbit. Și în al doilea rând, bineînțeles, al doilea uh, finanțator important, suntem noi, Uniunea Europeană. 167, 166 de milioane de euro sprijin financiar pentru această comisie. În primul rând, ce s-a întâmplat? În august 2018 s-a oprit uh, prelungirea mandatului civic, apoi a fost declarat Ivan Velasquez persoana non grata. Și apoi, deci această uh, Comisia nu a mai putut să fie, să își continue uh, eforturile. Președintele Jimmy Morales a făcut campanie pe această temă a anticorupției, dar fratele său și el însuși sunt urmăriți de Procuratura Generală pentru neregularități în finanțarea campaniei. din guvernul din Guatemala sunt eliminați uh, acei uh, membri care sunt împotriva, care exprimă anumite critici împotriva uh, CICIG. Unii dintre reprezentanții guvernului Guatemalei sunt foarte intransigenți și nu dau dovadă de diplomație în momentul în care discutăm această temă. În ceea ce privește drepturile omului, aici e vorba în principal de conflicturile pentru pământ și atacurile și um, omuciderile de apărători ai drepturilor omului. În Guatemala, 67% din populație este populație indigenă. Însă, ciuda acestui lucru, indigenii nu participă practic deloc la procesul politic. Sunt pol- populațiile care suferă cel mai mult de sărăcie. Președintele a dat anumite declarații în primăvara lui 2018 și a spus că anumite asociații indigene sunt teroriste. Violențele au crescut de atunci. Mai ales împotriva Codeca, o organizație care are candidat la alegerile prezidențiale. Atât de mult au crescut violențele încât din ianuarie până în octombrie 2018 24 de lideri indigeni au fost asasinați. Este trist faptul că aceste cazuri nu, nu sunt urmărite în justiție. În justiție. Un lucru care ne-a frapat este faptul că atât miniștrii din guvern, cât și însuși președintele Congresului au uh, spus următoarele. Ei consideră că aceste asasinate fac parte din fondul general de violență prin care trece țara. Practic, elimină acest caracter politic și social al asasinatelor. Ni s-a repetat acest lucru în mod insistent și uneori chiar insultător. Asociațiile indigene ne-au uh, transmis trei priorități – să se respecte acordul 169 al OIT, Însă acest acord nu are uh, un caracter obligatoriu, prin urmare, populațiile indigene sunt, sunt vulnerabile. În doilea rând, ni se cere un mecanism de control în ceea ce privește multinaționalele europene care au oricare responsabilitate în conflicte. Majoritatea conflictelor se referă la pământ din populația din Guatemala posedea, deține 80% din teritoriul Guatemalei, din pământul din Guatemala. Practic, ce vorba că nu s-au în nu s-au pus în aplicare așa cum trebuie acordurile paginii 96. Și în al treilea rând, asociații indigene ne spun că trebuie să existe sancțiuni împotriva Guatem- guvernului în Guatemala, deoarece încalcă drepturile omului. Și de asemenea, trebuie să se urmărească, să se urmărească mai bine utilizarea fondurilor. Există o colaborare în grupul de țări G3 și grupul filtru care monitorizează cazurile individuale ale persoanelor care apără drepturile omului, care au fost uh, persecutate. De exemplu, Bernardo Cal este un astfel de caz urmărit de aproape. Grupul filtru și grupul celor trei țări fac o muncă foarte complexă cu sprijinul Uniunii Europene. Noi considerăm că această muncă trebuie să fie sprijinită de către instituțiile europene cât mai mult. În ceea ce privește laureata Saharov Lolita Chavez, din nefericire, am constatat în delegație că este imposibil să-i garantăm o întoarcere sigură în Guatemala. Mai trebuie să menționăm faptul că nicio autoritate din guvernul Guatemalei nu s-a dovedit interesată de această personalitate laureată de către Parlamentul European cu primul Saharov. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește cooperarea Uniunii Europene, delegația a vizitat două proiecte de cooperare finanțate de către Uniunea Europeană. În primul rând, echiparea unei închisori pentru femei care au copii sub 4 ani și, în al doilea rând, un centru de formare personală pentru tinerii fără mijloace financiare. Bineînțeles, cooperarea europeană nu poate să rezolve dintr-un foc toate problemele rădăcine din această țară. Situația poate să se îmbunătățească pe aici, pe acolo. Am putut vedea acest lucru. S-a îmbunătățit situația pe aici, pe acolo, din cauza uh, datorită, adică cooperării Uniunii Europene pe teren și de aceea trebuie să continuăm cooperarea. La ora actuală, Guatemala este pe locul 2 în ceea ce privește uh, fondurile de cooperare primite din partea Uniunii Europene. Cooperarea, după cum spuneam, are rezultate pozitive, dar am constatat că cooperarea cu guvernul din Guatemala este extrem de complicată. Mai ales în ceea ce privește Logistica. Aspectele concrete, pragmatice. Există foarte multe piedici birocratice. Și, de asemenea, într-o oarecare măsură, autoritățile naționale din Guatemala dau dovadă de dezinteres față de această cooperare, mai ales pe chestiuni atât de simple. De exemplu, în momentul în care se primesc anumite materiale în Guatemala sau la închisoarea pe care am vizitat-o, prin cooperare s-a obținut digitalizarea informațiilor persoanelor din acea închisoare. Înainte de asta, într-o sală era un teanc mare de dosare. Și existau persoane în închisoare care își îndepliniseră, uh, își ispășiseră pedeapsa, nici ele nu știau și nici persoanele din administrația închisorii nu știau, datorită faptului că nu erau digitalizate datele. Deci există acest gen de piedici birocratice care se combină cu dezinteresul și astfel rezultă faptul că anumite fonduri de cooperare nu sunt utilizate. 80 de milioane de euro destinate combaterii malnutriției nu sunt utilizate, în ciuda faptului că situația cu malnutriția din Guatemala este extrem de gravă. Am să închei acum. Concluzia noastră ar fi următoarea. Trebuie să continuăm să sprijinim cooperarea cu Guatemala. Grupurile celor trei țări și grupul filtru fac o treabă bună în ceea ce privește apărarea drepturilor omului. În ceea ce privește Comisia ONU, CICIG, aici trebuie să continuăm prin niște măsuri diplomatice mai directe și mai uh, concrete, având în vedere faptul că guvernul guatemalez este extrem de intransigent. În încheiere aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au participat, îmi mulțumesc foarte mult uh, secretariatului, îmi mulțumesc lui Helmut și lui Frederic, care ne-au ajutat Mulțumesc de asemenea și domnului Estefano Gata, ambasadorul Uniunii Europene în, în Guatemala, pentru cordialitate și pentru eforturile pe care le-a depus. Mulțumesc foarte mult și pentru munca excelentă pe care o desfășoară în calitate de ambasador al UE în Guatemala, într-un context despre care vă spunem adineauri că este deloc ușor. Relațiile diplomatice sunt extrem de complicate cu Guatemala. Mulțumesc! Vă mulțumim, stimate coleg, pentru aceste informații cu privire la delegația în Guatemala. A fost foarte interesant să auzim cum ați evaluat, ați evaluat situația pe teren în acest stat. Și acum mă adresez colegilor. Are cineva vreo întrebare, vreo observație? Domnul Haureghi. Quisiera preguntar, presidente, am o întrebare, domnule președinte. Delegația pentru relațiile cu America Centrală dorește să prezinte în plen vreo posibilă reacție a Parlamentului, o propunere de reacție din partea Parlamentului European? Aici, bineînțeles, mă gândesc că, că poate fi vorba de o dezbatere privind urgențele, o dezbatere pe o rezoluție mi se pare oportun să facem totuși ceva și în ceea ce privește Guatemala. Expulzarea Comisiei ONU este gravă. De aceea, cred că e nevoie de o rezoluție politică din partea Parlamentului European. Sugerez sau întreb dacă se prevede așa ceva. Mulțumesc. Eh, pues gracias por la pregunta. Efectivamente, la, la... Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, este o, o chestiune la care ne-am gândit în delegația pentru relațiile, pentru relațiile cu America Centrală. Să venim cu un fel de declarație din partea Parlamentului European. Aici trebuie să ținem seama de faptul că în 2017, dacă nu mă înșel, s-a dat deja o, o rezoluție de urgență cu privire la situația drepturilor omului din Guatemala. Mulți actori de pe teren din Guatemala ne-au spus cât de importantă a fost acea rezoluție. Sunt de acord că ar trebui să dăm o a doua rezoluție de urgență sau să facem un fel de declarație. Mai ales în ceea ce privește expulzarea Comisiei ONU și lui că nu s-a renuit mandatul acesteia. Doamna comisar Mogherini a dat deja un comunicat în acest sens. Cred că ar fi oportun ca și Parlamentul European să dea astfel de declarație. Declarația aceasta ar trebui să vină cât mai curând, pentru că în iunie sunt alegerile prezidențiale în Guatemala. Trebuie să ne asigurăm, bineînțeles, că rezoluția aceasta nu este considerată iarăși o ingerință în procesul electoral din Guatemala. Aș mai dori să adaug un lucru. Guatemala este una dintre țările incluse pe lista de anul acesta cu posibile țări unde se va duce o delegație de observare a procesului electoral. Este interesantă și această temă. Bineînțeles, e nevoie și de invitații din partea guvernului, dar experiența noastră din Guatemala ne arată că este improbabil o astfel de invitație. Dar există această posibilitate să observăm alegerile. Polarizarea, violența sunt din ce în ce mai mari în Guatemala. Forțele militare din guvern câștigă din ce în ce mai multă putere. De aceea cred că ar fi foarte interesant o astfel de delegație de observare a alegerilor. Mulțumesc! Okay, Thank you. Bine, vă mulțumim. Văd că continuați dialogul între dumneavoastră. Acest subiect, Guatemala sau America Centrală, ar trebui să se discute în sesiunea plenară, însă grupurile politice sunt cele care trebuie să decidă dacă putem să avem o asemenea dezbatere sau nu. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru ambele prezentări foarte interesante. Nu mai dorește nimeni să intervine, așa că, stimați colegi, vă informez că vom continua reuniunea noastră în această după-amiază la ora 15. Ne așteaptă o sesiune de vot destul de lungă. Încheiem mult mai repede decât ne-am fi așteptat. Vă urez un prânz plăcut tuturor!